să-mi dați ascultare. Articolul 7. Da, v spune că în ce privește interesele financiare și conflictele de interes, articolul 7, uh, ieri, 15 iulie 2014, și în conformitate cu acest articol 7, Uh, am desemnat cei cinci membri ai Comitetului Consultativ în legătură cu uh, comportamentul deputaților. Mulțumesc pentru aplauze. Foarte frumos. E prima oară că primesc aplaude, aplauze și sunt uh, de dreptul încântat. Uh, au fost niște probleme cu interpretarea în limba engleză, nu, s-a rezolvat, totul e foarte bine. Reiau, în conformitate cu articolul 7 privitor la interesele financiare și conflictele de interese, ieri, 15 iulie 2014, am numit pe cei cinci membri ai Comitetului Consultativ privitor la comportamentul deputaților, doamna Danuta Hübner, doamna Perez, domnul Sayad Karim, domnul Francisco Sousa Wagner și domnul Mastalca. doi, există și doi membri în rezervă care trebuie încă numiți și asta se va întâmpla în zilele următoare, pentru că încă n-am uh, intrat în contact cu ei, n-am primit răspunsul din partea tuturor. E vorba de, de acești cinci membri titulari care vor, își vor intra în pâine imediat și mulțumesc colegilor care au dat dovadă de disponibilitate. Domnule Glezos. Un punct de ordine, vă rog. Αγαπητοί συνάδελφοι, să το πρωί o πρόεδρος... Da, mulțumesc. Ieri uh, dimineață, domnul președinte Juncker, la începutul discursului domniei sale, a spus că aici este locul unde se realizează visele. Uh, dar uh, Iată că mai apoi visul democrației uh, a fost uh, ucis uh, atunci când președintele Schulz a refuzat să dea cuvântul domnului Papadakis pentru explicații și nu se știe din ce motiv nu i-a dat cuvântul. Probabil pentru că el a dorit să Uh, exprime sau se comportă la fel ca domnul Le Pen, e o catastrofă, e o încălcare a democrației. Eu îl cunosc pe domnul Schulz și cer să recunoască faptul că a greșit. Domnul președinte, mulțumesc domnule Glezos. Domnule Glezos, în această adunare oricine poate cere cuvântul în legătură cu uh, un regulamentul, în legătură cu observație, în legătură cu ordinea de zi. Eu v-am dat cuvântul, a cerut cuvântul, dar n-ați vorbit nici despre regulament, nici despre ordinea de zi. Aveți posibilitatea să vă exprimați, dar nu asta a făcut domnul Papadakis ieri. Domnul Papadakis nu a cerut cuvântul nu și-a manifestat voința de a se exprima, ci a început doar să vorbească din senin. Și noi suntem aici 751 de oameni, dacă toată lumea începe să vorbească fără să-i se dea cuvântul, atunci nu mai vorbim de democrație, ci de cacofonie. Nu se mai înțelege nimic și nu se mai înțelege pe nimeni. Și de aceea am cerut domnului Papadachi să aștepte și să ceară cuvântul în conformitate cu regulamentul. Nu putem uh, reacționa așa din senin, uh, spunând că asta îmi place, asta nu-mi place și să începem să vorbim fără să cerem cuvântul. Eu am oferit domnului Papadakis posibilitatea de a se exprima în calitate de membru al Partidului Comunist Elen și în calitate de neafiliat. Domnia sa nu se simte reprezentată de doamna Marine Le Pen. Eu înțeleg asta. Doamna Le Pen s-a exprimat în numele neafiliaților, dar nu și în numele domnului Papadakis. Da, asta a vrut să spună și cred că lucrurile sunt clare și cu asta vă mulțumesc. Și trecem acum la uh, numirea a patru membri ai uh, Comisiei Europene. Uh, cred că avem o, o intervenție de regulament. Doamna Harms are cuvântul. Doamna Harms, domnule președinte, noi considerăm că pentru această perioadă de interim